cu utilizarea uh, fondurilor europene pentru problema aceasta uh, foarte importantă a incluziunii romilor. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, doamna președinte Președinte, mulțumim rap- uh, raportorului. Cu asta am încheiat dezbaterea. Se va vota mâine la orele 12.30 și ședința se reia mâine 27 septembrie 2011, începând cu orele 9 până la orele 14 și de la orele 15 până la orele 21. Ordinea de zi a fost publicată și poate fi consultată pe